Așadar, vă rog, haideți să începem cu explicațiile de vot. You have the floor. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sub uh, conducerea lui Rob Wainwright, Europol a devenit un centru esențial pentru partajarea de informații între forțele naționale. Astăzi, am votat pentru a acorda Europol niște instrumente mai puternice în lupta împotriva terorismului și de asemenea la nivel național și european. Unitatea Europol este operațională de aproximativ un an și a reușit să dea jos propaganda jihadistă de pe internet și din media. În ultimele șase luni au primit uh, câteva mii de decizii pentru îndepărtarea conținutului și cu aceasta, Europol va putea să continue să joace un rol esențial în lupta împotriva terorismului și a crimei organizate și tocmai de aceea am votat în favoarea lui astăzi. Mulțumim. Vă rog, colegi, vă rog frumos să facem liniște ca să putem să-i ascultăm pe colegii noștri. Doamna Morvai. Mrs. Morvai. Doamna Morvai. az europol nem más mint az európai rendőri Europol este, Europolul este o agenție responsabilă pentru cooperarea între forțele de poliție din Europa. Rolul acestei instituții este să combată delicvența și de aceea primește în mare parte fonduri din bugetul european din partea contribuabililor pentru a combate terorismul, traficul de ființe umane. Nu vi se pare că e momentul deja ca responsabilii Europol să vină aici, în fața noastră, și ne, să ne explice ce au făcut cu banii pe care i-au primit, cu competențele pe care le-au avut în ultimii ani? primesc foarte multe scrisori din partea cetățenilor care întreabă la ce servește Europolul. De ce nu a reușit să evite tragediile și atentatele teroriste care au avut loc în Europa? Terorismul, pe de o parte, trebuie combătut, pe de altă parte, traficul de ființe umane. Ce pot spune cu privire la ce au făcut în acest sens? Ce ne pot spune? Ce au făcut pentru a combate rețelele internaționale? pěkně, pane předsedo, já jsem podpořil eh, tento dokument. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că în momentul de față este nevoie să consolidăm competențele Europol. Eu nu cred că trebuie să creăm noi instituții. Eu nu sunt pentru crearea unui parchet a unei procuraturi europene. Pentru că dacă vrem să facem ceva, trebuie să consolidăm Europolul și să consolidăm uh, poziția sa de a combate criminalitatea organizată. În acest sens, în viitor, Europolul trebuie să furnizeze diferitelor instituții de poliție un feedback și informații privind tendințele în ceea ce privește criminalitatea organizată, lupta împotriva terorismului și pentru a putea

Mulțumesc, domnule președinte ni se tot spune că infracțiunile nu recunosc granițele naționale ca și cum ar fi o părere originală. firește că nu e așa și mult timp statele din Europa au cooperat la nivel internațional. Avem tratate de extradare, avem uh, Convenția de la Haga, uh, avem foarte multe instrumente care se aplică la nivel global, dar dezbaterea asta nu este pe această temă și Europol nu este pe această temă. Europol este, o, este crearea unei forțe uh, de poliție, este despre crearea unui fel de FBI european. Și asta este alegerea pe care trebuie să o facem între asociere și absorție, între alianță și asimilare, între cooperare și uh, coerciune, uh, coerciune. Domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte Regulamentul propus de Consiliu va îmbunătăți sistemele de prelucrare a datelor folosite zilnic uh, pentru Europol. Prin urmare, acest document va intra în vigoare începând cu mai 2017 și agenția, începând de la data respectivă, va fi mult mai eficientă. Există un potențial mult mai mare de a crește eficiența acestei agenții. În plus, Parlamentul European și Parlamentele Naționale vor putea să evalueze activitatea Europol ca parte a unei forțe de acțiune specială și bugetul va crește de asemenea, lucru care va însemna că informațiile vor fi mai bune. Domnul Arnott, cu toții ne dorim securitate, cooperare, să lucrăm împreună cu organizații cum ar fi Interpol în Regatul Unit, eh, dorim să conlucrăm cu rețeaua Five Eyes, însă mă preocupă lipsa de transparență în Europol. Eh, campania pentru a rămâne în Uniunea Europeană, în Regatul Unit, ne spune că eh, rămânerea în Uniune înseamnă securitate, însă Există un, unii de la Scotland Yard care spun că statutul de membru în Uniunea Europeană nu ne dă niciun fel de beneficiu care nu s-ar putea obține altfel. Alții au spus că relațiile noastre de informații secrete sunt cu statele individuale, deci nu contează dacă suntem în Uniune sau nu. Bineînțeles că vom con- conlucra la nivel internațional, vom transmite informații celorlalte state, însă nu trebuie să fim parte a Uniunii Europene pentru a face acest lucru și trebuie să conlucrăm la fel de bine și să ne asigurăm mai bine securitatea națională și de aceea am votat împotriva acestui raport. Domnul uh, Maulu domnule președinte. Cred că această dispoziție duce lucrurile în direcția corectă, pentru că dacă consolidăm Europolul, consolidăm protecția și securitatea cetățenilor europeni. Schimbul de informații trebuie să se bazeze pe niște criterii stabile pentru a putea garanta uniformitate în colectarea de informații și pentru a combate prin noile medii, inclusiv internetul, ceea ce se întâmplă cu recrutarea tinerilor care devin instrumente ale integralismului și terorismului, care are un impact așa de mare asupra societății noastre. E o dispoziție pozitivă pe care eu o sprijin cu vetul meu și sunt mândru că Parlamentul merge în această direcție. Domnul Polciac. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Eh, je to samozřejmě... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este foarte clar că, într-adevăr, infracțiunile nu cunosc frontiere și tocmai de aceea este important să reușim să cooperăm. Europolul, în ciuda anumitor provocări, a reușit să câștige respect. Este o agenție care ar trebui să-și aprofundeze cooperarea polițienească. Acest raport am votat în favoarea acestui raport și consider că el nu indică organizarea unei uh, poliții federale. Este foarte clar că este necesar să se aprofundeze cooperarea aceasta trebuie să fie supusă anumitor reguli și sunt mulțumit că raportul nu evită aceste probleme, așa încât am votat în favoarea lui. Domnul Kelly. Vă mulțumesc foarte mult. Ca și majoritatea eurodeputaților am votat alături de colegii mei în favoarea acestui raport și mă bucur că îl susțin. Asta înseamnă că acum Europolul va avea instrumentele necesare pentru a face față terorismului și criminalității cibernetice. Acest lucru împreună cu votul de acum câteva săptămâni în legătură cu registrul numerelor de pasageri facem progrese în lupta împotriva terorismului, ceea ce este un lucru bun. Înseamnă că cetățenii vor ști că Europa va fi mai sigură în viitor. Acordăm o alocare de 2 milioane de euro suplimentari bugetului Europol, așadar putem să ne bucurăm că suntem pe calea cea bună trecem acum la, recomandarea pentru a doua lectură raportul cecilia wikstrm și dau cuvântul doamnei morvai. domnule președinte doamna wikstrm a respins fără niciun fel de justificări petiția referitoare la împrumuturile în valută care au avut un impact asupra investitorilor și studenților din Ungaria, printre altele. Prin urmare, solicitarea aceasta de forță de muncă din afara Uniunii Europene, care este din ce în ce mai mare, ne arată că trebuie să putem primi în mod mai adecvat persoanele, studenții, investitorii care vin din statele terțe, pentru că vorbim despre un mare potențial de capital uman care poate fi util pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are nevoie de acest capital pentru a lupta împotriva situației actuale. Însă, doamnă Wikstrom, vă rog, luați în considerare situația universității

bine fondat, trebuie să susținem mobilitatea tinerilor, a studenților și a cercetătorilor în momentul în care încercăm să definim reguli unice, uniforme pentru ca cercetătorii, studenții din statele terțe să poată să lucreze pe teritoriul Uniunii. Fuga de creiere de pe teritoriul european este către teritoriul european este o tendință pozitivă, consolidează calitatea cercetării europene și dacă acești oameni rămân în Europa, acest lucru va influența calitatea industriei europene și a altor domenii în care acești, aceste persoane formate și calificate pot să uh, îmbunătățească competitivitatea Europei uh, comparativ cu Statele Unite și Japonia. Mulțumesc, domnule președinte. Criza aceasta a migrației este o tragedie, o tragedie noastră a tuturor. Prin eliminarea frontierelor naționale și prin accentul pus pe exterior am stimulat și prin urmare am exacerbat influxul net de migranți iliciți în Uniunea Europeană. Dacă punctul de pornire este că Uniunea Europeană trebuie să fie o țară cu o singură frontieră și fără frontiere interne, atunci poate că acesta este prețul care trebuie plătit, dar să fim foarte clari că uh, aici s-a ajuns datorită dogmei amalgamării în detrimentul consecințelor practice. Aceasta este situația în ciuda uh, suferințelor uh, celor care folosesc euro pe 23 iunie, practic votăm dacă vrem ca acele probleme să devină problemele noastre, pentru că ne-am păstrat model, moneda și granițele, noi avem alte opțiuni și ne putem, reorient, putem reorienta spre restul lumii cei care vin. Mulțumim. Domnul Mamikins. Liels paldies un sprieku teikums. Uh, Gadu mil... Mulțumesc, domnule președinte. În fiecare an, milioane de resortisanți din țările terțe vin pe teritoriul UE pentru a studia sau pentru a face cercetare, voluntariat și așa mai departe. Și cred că este minunat. Scopul acestei noi directive este să îmbunătățească regulamentul. Cred că statele membre vor avea în continuare propriile principii și reguli pentru a controla venirea acestor uh, oameni și pentru a-și proteja uh, limbile proprii. Uh, trebuie să recunosc că Consiliul a notificat uh, această propunere în ceea ce privește studenții și acordarea de permis de muncă pentru 15 ore. Pentru unii, șederea minimă este de șase luni, deci statele membre ar putea să prelungească această perioadă. Cred că este un document foarte bun și am votat în favoarea lui. Domnul Polceac. Děkuji za udělení slova. Pane předsedo, samozřejmě posilování. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Susținerea mobilității tinerilor, schimburile de tineri care își doresc o experiență în domeniul muncii, este o cale pe care o susținem. În ceea ce privește securitatea, aceste lucruri trebuie să fie bine gândite, trebuie să avem un control adecvat al persoanelor care intră pe teritoriul Uniunii Chestiunile de securitate însă nu trebuie să împiedice acest schimb de tineri. Pot să existe anumite riscuri, însă nu putem să evităm, să evităm toate primejdiile. Consider că nu trebuie să împiedicăm contactul între universități și cercetători. Nu ar fi o cale uh, bună pentru viitor. Consider că aceste schimburi pot să îmbunătățească calitatea uh, științei și ar da un impuls cercetării europene. Este un, o inițiativă pe care o pot susține. Mulțumesc, domnule președinte încă o dată consider că acestea sunt uh, niște recomandări excelente care nu pot să aducă decât lucruri bune, nu doar pentru Europa, ci și pentru țările în curs de dezvoltare. Evident, Uniunea a făcut foarte multe timp de mulți ani pentru țările în curs de dezvoltare, cu tot felul de tipuri de ajutoare, dar cred că în acest moment ar trebui să implementăm aceste recomandări astfel încât oamenii care au talent, dar nu au oportunități în propriile țări, să profite de acest talent, să vină în Uniunea Europeană pentru a face cercetare, pentru a face formare și voluntariat. Și dacă rămân în Uniunea Europeană, vor fi de mare ajutor Uniunii Europene. Dacă se întorc în țările proprii, vor uh, aduce cu ei această experiență și vor putea să deschidă afaceri și așa mai departe. Aceasta este o recomandare excelentă. Trecem acum la uh, propunerea de rezoluție privind accelerarea implementării politicii de coeziune. Doamna Morvai. Mulțumesc, domnule președinte Fondurile de coeziune pentru dezvoltarea regiunilor și statelor mai puțin dezvoltate este obiectivul acestui raport, unde se regăsesc o serie de propuneri referitoare la modul în care trebuie să creăm locuri de muncă prin utilizarea acestor fonduri, inclusiv Singurul lucru care mi-a plăcut este modul în care au fost analizate posibilitățile oferite pentru că de multe ori posibilii beneficiari sau cei vizați primesc foarte puține informații referitoare la oportunitățile pe care le au și ar trebui să studiem aceste lucruri să vedem de ce s-a ajuns la această situație și cum beneficiarii pot primi mai multe informații referitoare la aceste oportunități. Pentru că toată lumea pare să știe că banii din aceste fonduri nu ajung la beneficiari, ci se pierd undeva în diferite moduri prin corupție. Lucru care trebuie încetat. Domnul Șogor. Az EU kohéziós politikájának lényege a szegényebb tagállamok gazdasági felzárkózása. Mulțumesc. Comisia are obiectivul de a dezvolta economic eh, zonele defavorizate este foarte important să ținem cont de faptul că regiunile trebuie să poată să fie competitive în economie. Vorbim aici de o susținere a economiei și trebuie să ținem cont de diferențiile care există în termen de infrastructură și calitatea serviciilor între statele membre. Este important să ținem cont de faptul că politica de coeziune nu este un dar uh, caritativ, însă deseori există neînțelegeri în acest sens. Cu o politică de coeziune adecvată, infrastructura și bunăstarea statelor mai puțin dezvoltate vor evolua uh, mai cu această cu, fără politica de coeziune, toate aceste lucruri ar evolua mult mai lent, ceea ce ar duce la o dezamăgire a cetățenilor față de Uniune și față de politica UE 2020. Și trebuie să examinăm. Gracias, presidente Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că trebuie să mă abțin, dar nu putem să lăsăm dezbaterea privind coeziunea regională să fie desfăcută de construcția economică. Nu putem permite flexibilitatea în flexuri în fondurile publice. Trebuie să înțelegem la ce situație ne-a dus criza și să insistăm să se facă noi reforme structurale care sunt principala cauză a inegalităților în Europa. Să nu ne autoînșelăm. Fondurile europene să sunt din ce în ce mai des uh, legate de fragmentarea și introducerea economiei europene în piața globală, fără să se compenseze efectele liberalizării și privatizării asupra lucrătorilor și statelor periferice. Politica europeană poate folosi piața, dar nu pentru a înlocui prioritățile, prioritățile marilor capitaluri trebuie să reprezinte un pol public pentru definirea unui model social și productiv diferit.

Mulțumesc, domnule președinte. Politica de coeziune, după cum știm, este una dintre cele mai importante politici europene. Există state membre, inclusiv statul din care vin eu, Letonia, care nu reușește să absoarbă anual o parte a acestor fonduri datorită problemelor birocratice și datorită lipsei de informații care există la nivelul statelor membre, lucru care blochează dezvoltarea multor sectoare și de aceea care au invitat Comisia și statele membre să furnizeze mai multe informații către beneficiar cu privire la aceste oportunități. Trebuie să ne gândim la cum să facem sistemul să funcționeze mai bine. În fiecare perioadă de planificare, fiecare stat membru primește o serie de resurse alocate, care dacă nu sunt folosite, următoarea perioadă de programare va duce la resurse reduse. Domnul Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Politica de coeziune suferă de anumite boli. De, vorbim de administrația prea greoaie, birocrație uh, și numărul în sine, numărul de uh, cereri. Politica de coeziune nu s-a focalizat suficient asupra rezultatelor și uneori evoluează foarte formal și toate aceste probleme sunt compensate și cred și sunt convins că această politică este un motiv de mândrie pentru Europa dacă eliminăm diferențele între regiuni. Trebuie să spunem că este o politică care ajută regiunile, în ciuda acestor probleme cu care se confruntă. Uh, înființarea unui grup la nivel de experți care să poată găsi o soluție pentru înlesnirea, pentru simplificarea utilizării mijloacelor uh, Uniunii Europene este extrem de importantă. Și trebuie să reformăm această politică. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Tocmai am avut alegeri locale în Regatul Unit. Consiliile Eh, laburiste și conservatoare spuneau că nu au bani pentru biblioteci, muzee, teatre, bani pentru siguranța stradală, însă exact aceleași partide susțin cheltuiala a milioane și milioane de uh, lire sterline pentru o mai bună guvernanță și coeziune cu Uniunea Europeană. Este o rușine. Acești eh, oameni spun că se plâng că nu au bani, însă trimit bani pentru redistribuire în Europa. Eu sunt împotriva guvernanței europene. Am votat împotriva acestei măsuri pentru mai multe cheltuieli pentru coeziune și întotdeauna, cu voia Domnului, voi fi împotriva uh, Uniunii Europene care cheltuie banii contribuabilului european în acest fel. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată am votat pentru această recomandare și Asta pentru că, după părerea mea, este o politică excelentă. Această politică de coeziune este o idee excelentă. În jur de 33 de miliarde de euro sunt alocați pentru această perioadă și sper că vom continua această politică și după perioada actuală, pentru că vedem cât de mult bine poate face Uniunea Europene. Și de asemenea vedem cum țările bogate și regiunile bogate le pot ajuta pe cele mai puțin dezvoltate. Când Irlanda s-a alăturat Uniunii Europene, eram foarte săraci, am primit bani din partea comunității și acum, treptat, după ce va timp, am devenit una dintre țările cele mai bogate, asta datorită fondurilor pentru dezvoltare pe care le-am primit. Însă, e un lucru pe care l-am văzut, cu care sunt și eu de acord și anume trebuie să facem o mai mare publicitate cu privire la ce face această politică de coeziune. And you still, you still paid money to the... Da, da, și dumneavoastră ați contribuit cu fonduri pentru Uniunea Europeană. Bun, mulțumesc. De până la orele 15.